Dragi colegi, trecem la sesiunea de explicații de vot. Vă anunț că ne-au parvenit foarte multe solicitări de explicații de vot, dar cu toate acestea, la ora 14.45 va trebui să suspendăm ședința pentru ca serviciile tehnice să poată pregăti reuniunea care va fi reluată la ora 15 explicațiile de vot care nu intră în programul până în 14.45 vor putea